Good morning. We begin Bună dimineața. Vom începe ședința noastră de astăzi. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu propune nimeni nicio modificare, atunci se consideră că aceasta se adoptă. Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 30 mai și 8 iunie. Dacă nu sunt observații, se consideră că și acestea sunt aprobate. Punctul 3. Comunicări ale președinției. 3.1. Vizita doamnei Catarina Selinov, ministra uh, cetățeniei și egalității din Portugalia, care era uh, prevăzută pentru astăzi, însă am fost informați că, din păcate, doamna Marcelino nu poate să ni se alăture astăzi Ulterior se va aranja o nouă întrunire cu doamna Marcelino. 3.2. Recomandările coordonatorilor din 23 și 28 iunie. S-a hotărât să, să se redacteze un raport din proprie inițiativă pe tema situației femeilor cu dizabilități și se alocă PP-ului două puncte de asemenea, un raport din proprie inițiativă, o strategie europeană împotriva um, cancerelor specifice femeilor, FDD două puncte, um, recomandarea Consiliului în privința priorităților UE pentru uh, sesiunea următoare a Comisiei Națiunilor Unite pe statutul femeilor, amânarea misiunii în Suedia de anul viitor, și anularea <clears throat> întrunirii FEM din 31 august și votarea astăzi a amendamentelor bugetare. Dat fiind uh, mandatul raportorului de a um, defini mai clar modificările um, făcute ca urmare a poziției Consiliului. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, președinția Consiliului prezentarea programului președinției estone, prezentare făcută de Evgeni Osinovski, ministru a Sănătății și Muncii din Estonia. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața, stimate doamne, stimați domni. Înainte de toate, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a fi alături de dumneavoastră astăzi și de a vorbi despre acest subiect atât de important care îmi revine ca răspundere în baza mandatului meu de ministru. Voi începe reiterând importanța pe care o acord egalității de gen este inegalitatea de gen este inumană, având în vedere că, se, că este vorba despre o discriminare fundamentală la adresa persoanelor. Inegalitatea de gen este prostească, de asemenea, pentru că nu permite persoanelor să își folosească întru totul um, capacitățile. Tratamentul inegal pe bază de gen este uh, prostesc așadar pentru că nu se realizează întru totul potențialul uh, persoanelor. De asemenea, inegalitatea este periculoasă pentru că femeile și grupurile minoritare au de-a face cu uh, din ce în ce mai multă violență pe întreaga suprafață a pământului. Date fiind aceste uh, probleme, Uh, așa cum a spus Liz Broderick, um, fostul uh, comisar pe probleme de discriminare de gen din Australia, egalitatea de gen este o problemă care încă nu a fost rezolvată și trebuie rezolvată în secolul 21. Atunci când fetele și femeile sunt tratate în mod egal în ceea ce privește drepturile, demnitatea și posibilitățile, vom reuși să ajungem realmente la uh, progres politic și economic. Sunt așadar extrem de încântat ca Uniunea Europeană să fi contribuit foarte mult în această privință încă de la crearea sa. În ceea ce privește obiectivele de egalitate de gen, acestea reprezintă o uh, condiție esențială uh, pentru a putea adera la Uniunea Europeană. Evident, uh, progresele nu sunt realizate întotdeauna și poate nu întotdeauna atât de mult pe cât ne-am fi dorit, însă totuși Uniunea Europeană rămâne un lider în acest domeniu. În următoarele șase luni sper ca Estonia să poată contribui la inițiativele din acest domeniu. Înainte de toate, e foarte important ca Uniunea Europeană să dezvolte măsuri pentru um, echilibrarea muncii, um, vieții profesionale și vieții de familie. Aceste măsuri um, vor sunt foarte importante pentru a acorda femeilor mai multe șanse pentru a participa pe piața muncii și bărbaților, pe de altă parte, pentru a participa mai, mai mult la viața familiei. Estonia se va, își va consacra primele luni pe <clears throat> directiva foarte importantă care tocmai privește echilibrarea vieții profesionale cu viața familială. <clears throat> și săptămâna viitoare deja la Tallinn va avea loc Consiliul EPSCO. Apoi, evident, ne vom uh, apleca și asupra context, uh, chestiunii noilor tipuri de familie și noilor tipuri de muncă. De asemenea, știm prea bine că este foarte important să ne ocupăm de problema segregării de pe piața muncii și din domeniul edu educației. Uh, în uh, cadrul platformei de la Beijing uh, dorim să adoptăm concluziile Consiliului în privința segregării din educație, formare și de pe piața muncii. Vom, uh, evident, vom, uh, ne vom ocupa de asemenea de diferențele de salariale. Vrem ca segregarea de gen să fie combătută și așadar și efectele nefaste ale acesteia. Um, de asemenea, vom organiza pe 11 octombrie la Bruxelles cea de-a treia ediție a Indexului Egalității de Gen. Este vorba despre o conferință care va strânge la oaltă 300 de factori de decizie și de practicieni care vor discuta pe marginea Indexului de Egalitate de Gen. În ceea ce privește partajarea uh, puterii până la urmă și a dependenței economice <clears throat> Uh, și scăderea dependenței economice a femeilor. Iarăși este vorba despre o segregare verticală extrem de importantă ce trebuie combătută. Vorbeam mai devreme despre proiectul de directivă în ceea ce privește uh, echilibrul de gen ei bine, ne vom ocupa și de locul femeilor în uh, consiliile directoare ale întreprinderilor. Um, în funcție de poziția statelor uh, membre vom vedea care sunt cei mai buni pași de întreprins înainte pe această cale. 2017 a fost desemnat de către Comisia Europeană drept anul combaterii violenței împotriva femeilor faptul că aceste violențe sunt cel mai adesea uh, opera mm, apropiaților femeilor uh, ne preocupă. și uh, mă bucur să vă pot spune că procesul de ratificare al Convenției de la Istanbul din Estonia uh, este în curs de dezvoltare ratificarea va fi dusă la bun sfârșit în septembrie. Aderarea UE la Convenția de la Istanbul va trimite un uh, semnal uh, foarte puternic la nivel global. În timpul președinției malteze, Consiliul a adoptat uh, deciziile prin semnarea Convenției, semnarea, ratificarea, semnarea de către Uniunea Europeană s-a făcut pe în data de 13 iunie 2017, Vom uh, începe acum să discutăm regulile la nivel intern, uh, reguli care vor căpăta forma codului de conduită și apoi vom putea trece la etapa punerii în aplicare a convenției. În, mm, așa cum a devenit o tradiție în uh, trioul președinției, alături de Bulgaria și Austria, vom semna declarația comună a trioului președinției pe chestiuni legate de egalitate de gen în următoarele 18 luni. În fine, câteva cuvinte despre cel de-al optulea forum anual în privința diversității, care va purta numele Diversitate și Leadership în lume. Este vorba despre promovarea diversității Um, care va, acest eveniment va avea loc în datele de 6 și 7 noiembrie în la Tallinn și este organizat pentru a face un schimb de bune practici în ceea ce privește gestionarea diversității, măsurile de egalitate de gen. Am făcut multe, dar mai sunt multe de făcut la nivel european egalitatea de gen uh, nu este neapărat o bătălie, un război al sexelor, ci trebuie să fie un scop comun. Chiar dacă nu ne mișcăm atât de repede precât ne-am dori, totuși ne mișcăm în direcția cea bună. Confirm uh, angajamentul nostru de a aduce Europa mai aproape de idealul unei societăți echitabile. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea um, priorităților președinției estone în ceea ce privește egalitatea de gen. Dau acum cuvântul uh, membrelor și membrilor comisiei noastre. Doamna Lovskaraievici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Profit de ocazie pentru a vorbi în polonă. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să mulțumesc domnului ministru pentru această cuvântare atât de optimistă în ceea ce privește activitățile ce vor fi desfășurate sub egida președinției estone. Până la urmă, în multe tratate și dispoziții uh, la nivel european um, figurează importanța egalității de gen, însă, din păcate, egalitatea de gen nu s-a transformat în realitate întru totul. Tocmai de aceea este um, foarte importantă poziția dumneavoastră. Permiteți-mi să subliniez câteva aspecte ceea ce ați spus în privința rela relației dintre <clears throat> egalitate și economie este foarte important. Egalitatea este mult prea adesea înțeleasă doar din perspectivă juridică și din uh, punct de vedere al uh, echității. Plafoanele de sticlă, uh, inegalitățile salariale sunt uh, nedrepte și îi fac pe oameni să se răzvrătească împotriva lor, însă uh, argumentele de fapt sunt uh, mult mai numeroase de atât, sunt multe argumente de natură economică pentru uh, egalitatea între bărbați și femei. Inegalitatea între bărbați și femei este uh, irațională pentru că duce la risipirea talentelor, a potențialului, a competențelor pe care le au femeile. Uh, aceste aspecte economice ar trebui să capete mult mai multă importanță în abordarea europeană, pentru că lărgind paleta de măsuri vom reuși să atingem mai ușor acest obiectiv al egalității de gen. Directiva despre care ați vorbit, domnule uh, ministru, este foarte importantă. Știm că este controversată pentru că rămân multe semne de întrebare uh, în privința principiului subsidiarității cu precădere. Sper că discuțiile care vor urma în următoarele luni, um, uh, care se vor desfășura și pe chestiunea temeiului juridic, sunt foarte importante. Evident, uh, directiva din 2010 viza acordul dintre diferitele organizații și introducea un fel de acord uh, extern. Noua soluție propusă prin noul text um, aduce o serie de um, soluții noi, mai ales în ceea ce privește concediile, spre exemplu. În privința Convenției de la Istanbul, aceasta a fost semnată de către Uniunea Europeană, însă Mm, domeniul de aplicare de fapt este foarte restrâns, dat fiind că se restrânge la nivelul uh, competențelor europene. Credeți că va exista un acord la nivel european care să dea o rază de speranță în privința unei aplicări mai ample a Convenției de la Istanbul la nivel uh, european? E vorba despre o serie de chestiuni juridice, uh, traficul de carne vie um, și anumite chestiuni legate de azil, dar cam la atât se rezumă. Sper că conferința din 3 uh, octombrie și, și cea din 6 noiembrie, aceste două conferințe ne vor ajuta să facem uh, pași mari înainte. Admir um, poziția pe care o aveți. N-ați vorbit despre aspectele digitale care sunt uh, foarte importante. Și vă mulțumesc în general pentru prezentarea noastră. Doamna Irasio Gracia Perez. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului ministru pentru vizita pe care ne-o face astăzi în comisia noastră, comisie în care încercăm să lansăm uh, inițiative în domeniul legalității de gen și în uh, cadrul căreia luptăm pentru o societate mai echitabilă. Sunt uh, de acord cu principiile generale uh, enunțate de domnul uh, ministru, însă poate că ce lipsește este o adevărată voință politică pentru ca aceste principii generale de egalitate de gen să se transforme într-o realitate tangibilă. Cred că trebuie să avem un uh, climat de încredere pentru a face într-adevăr progrese în domeniul legalității de gen. În decursul acestei legislaturi s-au făcut multe anunțuri uh, în ceea ce privește egalitatea de gen, dar din păcate mult prea puțini dintre ele s-au concretizat cu adevărat. Vă urez mult succes și mult curaj, nu vă lăsați. În ceea ce privește ratificarea Convenției de la Istanbul, vă felicit pentru faptul că sub președinția estonă se va ajunge la ratificarea finală a acestei convenții până la finele anului 2017. Cred că statele membre au avut suficient timp la dispoziție pentru a studia litera Convenției de la Istanbul și sper să ne suflecăm mânecile și să trecem la treabă pentru a ratifica această convenție până la finele anului. Comisia FAM a avut un raport, a redactat un raport prin care se indica importanța ratificării Convenției de la Istanbul și <clears throat> concretizarea angajamentelor Uniunii Europene în domeniul egalității de gen. În ceea ce privește concilierea. Permiteți-mi să deschid o paranteză aici. Am ascultat-o pe colega mea din partea PPE-ului, care a vorbit despre directiva privind concediile. Nu știu, poate n-am înțeles eu bine. Pentru că dacă ne ascultă cineva care nu prea știe cu ce ne ocupăm noi în comisia noastră, o să se întrebe despre ce e vorba. Este vorba despre concediul parental acordat părinților pentru ca aceștia să se poată, să-și poată îngriji copiii. Nu este vorba despre o directivă în privința vacanțelor sau a concediilor în general. E vorba despre concediu parental care este departe de a fi o vacanță. Ne bucură propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește uh, echilibrarea vieții private cu cea a profesionale, însă <clears throat> Trebuie ca statele membre, respectiv Consiliul, să intră în discuții mai serioase cu Parlamentul European. Din păcate, la nivelul Consiliului European s-a, a fost destul de marcată indisponibilitatea de a discuta pe marginea acestui subiect în ceea ce privește prezența femeilor în um, comitetele directoare, iarăși ne confruntăm cu un blocaj la nivelul Consiliului, un blocaj extrem de frustrant pentru noi. Și tocmai de aceea toate aceste probleme trebuie rezolvate, probleme care se regăsesc într-un blocaj actualmente. Uh, rog așadar președinția estonă să facă un efort pentru a mm, reaprinde interesul la Consiliu pe aceste chestiuni și mai ales pentru a redeschide uh, negocierile și discuțiile cu Parlamentul. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc mult succes. Pentru că aceste succese până la urmă vor fi bune pentru toți, uh, bărbați și femei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Iau cuvântul în numele um, liberalilor din această comisie. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru discursul ținut. Sunt de acord cu ceea ce, ce a spus colega mea de la Socialiști și Democrați. S-a folosit și cuvântul frustrare. L-ați folosit și dumneavoastră, domnule ministru, și adevărul este că toată lumea care luptă pentru egalitate simte o anumită frustrare, dar noi vom continua să luptăm. Vă mulțumesc că ne-ați informat în legătură cu uh, faptul că Estonia a ratificat Convenția de la Istanbul. Sunt vești bune. În ceea ce privește includerea uh, problematicii feminine în agenda digitală despre care a vorbit colega de la PPE, Vreau să vă întreb, dat fiind faptul că Estonia este lider mondial în domeniul agendei digitale și dat fiind faptul că aceasta este o prioritate a președinției, puteți să ne dați uh, idei de bune practici în ceea ce privește includerea problematicii feminine în agenda digitală? Dați-ne câteva idei. În ceea ce privește comentariul dumneavoastră cu privire la angajarea femeilor în, um, în consiliile directoare, dumneavoastră ați spus că trebuie să așteptăm să vedem ce se mai întâmplă. Și eu sunt de acord. Totuși aș vrea să vă rog să veniți cu inițiative pentru a face pași înainte în direcția corectă și în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamna Malina. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, vă, mulțumi, vă mulțumesc că ați venit în, în comisia noastră pentru a explica prioritățile dumneavoastră în acest domeniu. Sunt sigură că știți că indicele privind egalitatea de gen în Europa nu este chiar satisfăcător. Conform Institutului European pentru Egalitatea de Gen, avem 52,9% uh, din După cum ați spus, dacă nu există voință politică și măsuri eficiente pentru promovarea egalității, nu vom reuși să ajungem la obiectivul nostru de a asigura o egalitate de gen care a fost stabilit în, în strategia pentru Europa 2020. Uh, se fac anumite regrese în ceea ce privește drepturile femeilor în mai multe țări, inclusiv în țara din care provin eu. Deci, practic, uh, ne-a luat 30 uh, de ani pentru a ne asigura că uh, și bărbații și femeile fac aceeași treabă în casă și pentru egalitatea de salarii sau în alte domenii uh, durează tot 10 și 10 de ani și v-ați dat și dumneavoastră seama că ne mișcăm prea încet. Dumneavoastră sunteți ministru, uh, ministrul sănătății și al muncii în țara dumneavoastră și atunci vreau să vă întreb care sunt măsurile care vor fi adoptate în timpul președinției estone pentru a se reduce decalajul de salarizare uh, Uh, și de pe piața muncii. Și vreau să vă întreb acest lucru și din perspectiva directivei privind reconcilierea activității profesionale cu viața de familie. Uh, anul 2017 a fost declarat de Uniunea Europeană anul um, combaterii violenței împotriva femeilor. Din păcate, acest flagel al violenței maciste afectează toate țările din Uniunea Europeană, inclusiv Spania, conform statisticilor oficiale. S-ar părea că anul acesta avem 34 uh, de femei care au fost ucise, conform cifrelor oficiale 59, Și dacă e, dar dacă e să luăm în considerare numărul 34, care este mai sigur, înseamnă o victimă la 5 zile, o femeie la 5 zile care a fost omorâtă de un partener sau soț. Și sunteți de acord, sunt sigură că inegalitatea este una dintre principalele cauze ale acestui gen de violență. În plus, din câte am înțeles, în Estonia finanțarea uh, a fost redusă pentru um, organizațiile care ajută femeile. Uh, Am auzit acest lucru uh, de la organizațiile din Estonia care fac parte din lobby-ul european pentru tematica feminină și am auzit de la aceste organizații că deja nu mai au posibilitatea de a pune la dispoziție sprijin psihologic uh, de specialitate femeilor care sunt victima violenței în familie. Uh, ne puteți comenta acest aspect? Și în final pot să vă spun că Comisia FEM împreună cu LIBE a adoptat o rezoluție cu privire la o ratificare și uh, punere în aplicare cât mai rapidă a Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței în familie. Puteți să ne spuneți care sunt măsurile punctuale pe care le va lua președinția dumneavoastră pentru a lansa procesul de ratificare în toate statele membre? și, de asemenea, pentru a pune la dispoziție servicii și sprijin victimelor um, violenței de gen, inclusiv uh, refugiaților uh, de sex feminin? Mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Ortason. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumim pentru vizita de astăzi. Ne place întotdeauna să discutăm uh, prioritățile președinției, mai ales când e vorba de egalitatea de gen. Un comentariu mai general pentru început Mulți dintre membrii acestei comisii au impresia că agenda privind egalitatea de gen a fost blocată în ultimii ani și cred că președinția ar trebui să fie conștientă de faptul că în ultimii ani nu am avut progrese în acest domeniu și uh, pentru Parlamentul European acest lucru este un lucru îngrijorător. De aceea aș vrea să vă rog să spargeți acest cerc vicios al ultimelor președinții care nu s-au ocupat serios de această problematică și cred că aveți o ocazie foarte bună să faceți acest lucru. Lăsând la o parte problemele mai generale despre care ați vorbit și situația femeilor în Europa, care, după cum spuneam, este, care, după cum spunea toată lumea, este departe de asigurarea unei egalități, cred că există trei probleme unde ați putea să faceți progrese foarte bune în următoarele șase luni și aici putem să vă ajutăm și noi, cei din Parlament. În primul rând, Ați vorbit despre agenda privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie. Cred că aici este important ca textul comisiei să fie mai ambițios, pentru că mulți dintre noi consideră că este prea diluat. Deja există multe elemente care sunt diluate și în legislațiile naționale, deci ar fi important ca textul comisiei să fie mai ambițios. Acesta este un punct important. Un al doilea punct important vizează um, directiva cu privire la angajarea femeilor în consiliile de administrație. Această directivă este blocată în Consiliu. Evident că nu ne așteptăm ca președinția dumneavoastră să reușească să deblocheze acest uh, dosar dificil, însă în următoarele șase luni ar fi foarte bine ca măcar să se înceapă o discuție cu privire la acest dosar și să se creeze un scenariu în care măcar să înceapă din nou negocierile. Acesta ar fi un bun progres care s-ar putea face în următoarele șase luni. Și în al treilea rând, m-am bucurat foarte mult să văd în programul dumneavoastră că ați vorbit despre semestrul european. Am văzut în prioritățile dumneavoastră că doriți să extindeți rolul EPSCO um, în Uniunea Europeană și după cum am spus de mai multe ori, este important ca problemele de gen să fie um, vizate de fiecare element al semestrului european. În concluzie, vreau să vă rog să rupem acest uh, cerc vicios în care uh, egalitatea de gen nu reprezintă o prioritate pentru președinție și există aceste trei puncte în care puteți să faceți mari progrese. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Ana Het. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnului ministru pentru discursul său. Am să continu de unde s-a oprit antevorbitorul meu. Sunteți uh, cel de-al 26-lea ministru. Și toți ne-au prezentat ce vor să facă în ceea ce privește egalitatea de sexe, egalitatea de gen. Eu de 13 ani fac parte din acest for și pot să vă spun că progresele se fac încet. Se fac progrese, dar mult, mult prea încet. Și da, simt și eu o anumită frustrare, chiar pot să spun o anumită furie. Sunt furioasă pentru că acest subiect se tratează întotdeauna cu nonșalanță și conform tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană a primit și mai multe competențe, inclusiv în domeniul legislativ, astfel că poate influența um, viața cetățenilor și atunci uh, s-ar fi putut ține mai mult cont de această problematică a egalității, dar acest lucru nu s-a întâmplat nici în Consiliu și nici în Comisie și nici în Parlament. Și acest lucru este regretabil pentru că uh, noi suntem femei și vedem uh, cât de încet se mișcă lucrurile. În Suedia, de exemplu, guvernul este feminist și acolo se vede deja Uh, că va dura uh, probabil până în 2070 să avem uh, aceeași pensie, că, să, să avem aceeași pensie la femei și la bărbați. Și este incredibil faptul că um, există o diferență atât de mare între femei și bărbați. Deci, haideți să facem progrese mai multe. Uh, dumneavoastră vorbiți despre echilibrul dintre viața profesională și cea de familie, tratatul de la Lisabona și este bine să se facă progrese în acest domeniu, dar există multe state membre în care nu se va face nimic. Totuși, eu am speranțe și cred că ar trebui să continuăm să exercităm presiuni în acest sens. Deci vreau pur și simplu să-mi exprim o dorință și anume că Consiliul ar trebui să um, își stabilească o prioritate din această tematică, pentru că noi vă sprijinim în acest domeniu și vă rog să ne cereți ajutorul oricând veți avea nevoie. Mulțumesc foarte mult. Domnule ministru, vă dăm cuvântul pentru a răspunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru remarci și întrebări. Evident că mulți dintre dumneavoastră sunt uh, și frustrați de faptul că nu se fac progrese și, după cum spuneam, și eu uh, uh, sunt nemulțumit. Însă există limite. Um, nu putem să facem atât de multe în 184 de zile. Nu putem să um, vă mulțumim pe toți care sunteți atât de nemulțumiți de atâția ani de zile. Dar acum să revenim la niște probleme mai concrete care au fost discutate în întrebări. În primul rând, directiva privind uh, echilibrul între viața profesională și cea de familie. Consiliul a subliniat importanța asigurării unui echilibru în acest sens și președinția noastră are onoarea de a lansa discuțiile cu privire la documentul uh, înaintat în acest sens și așteptăm cu interes această discuție. Săptămâna viitoare, și în timpul um, EFSCO informal va avea deja loc discuția cu privire la acest echilibru și vor începe și discuțiile la nivel tehnic cu privire la această directivă. Ne-ați spus că există și problema ambiției problema unui text ambițios este că întotdeauna unora li se va părea că e prea ambițios, altora că nu e suficient, suficient de ambițios, când de fapt textul se află undeva pe la mijloc. S-a mai vorbit și de, uh, despre proporționalitatea directivei. Cred că veți vedea că există deja legislație în acest sens, uh, de exemplu în directiva privind concediul parental, pe care o avem deja și vom vedea dacă putem să uh, facem progrese în acest domeniu. Noi vom asculta ca președinție punctele de vedere ale statelor membre și vom încerca să ajungem la un compromis, dar până acum două parlamente naționale au uh, spus deja că au rezerve din motive de subsidiaritate. Este un um, dosar de actualitate foarte important și așteptăm cu interes uh, o cooperare foarte bună cu Parlamentul European. În ceea ce privește Convenția de la Istanbul, uh, ne bucurăm de rapoartele interimare pe care le-a înaintat uh, Parlamentul European și considerăm că este o, o, un aport util la discuția care se poartă. Intenționăm să ținem legătura cu Parlamentul uh, European, uh, informându-l cu privire la toate stagii, stadiile de negociere. Vor avea loc întruniri cu raportorii în toamnă. Ne-ați întrebat uh, ceva în legătură cu tematica feminină și agenda digitală. Evident că uh, sectorul TIC um, este în uh, creștere și creează foarte multe locuri de muncă. Din păcate, nu există o soluție digitală la implicarea femeilor în acest domeniu, altfel am aplicat, am, am, aplicat, am adoptat-o foarte rapid. Uh, soluțiile sunt practic aceleași ca pentru orice altă problemă care implică tematica feminină și, din păcate, sunt soluții care ajung doar în timp să aducă roade. Problemele sunt segregarea, segregarea în sistemul de învățământ și, în general, problema um, competențelor TIC uh, ale femeilor, care a fost discutată și în consiliile, în concluziile Consiliului. Am să conchid vorbind despre uh, dosarul privind angajarea femeilor în consiliile de administrație. Înțeleg că sunteți nemulțumiți, sunt nemulțumit și eu, dar Malta a încercat uh, să, să spargă minoritatea de blocaj din Consiliu, dar nu a reușit. Așa că dacă nu există vreo schimbare la nivelul poziției statelor membre, ni se pare că ar fi nerealistă o speranță de progres în acest sens și cred că se va renunța pur și simplu la această problemă. Este însă un dosar foarte important și vom continua să îl urmărim și dacă se întâmplă ceva nou, clar vom încerca să facem progrese și pe acest dosar. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Acum doamna Kozlovska Raievici vrea să reacționeze. Vă rog. Îmi cer scuze, doamnă președinte, că din nou cer cuvântul, dar aș vrea să revin la problema inegalității în domeniul digital. Este un subiect nou. Permiteți-mi, vă rog, să vă dau câteva uh, date interesante. Problema nu este că nu există multe femei care să lucreze în domeniul TIC. Ci problema este că există o probabilitate mai mică ca femeile să beneficieze de avantajele pe care le aduce o lume digitalizată. De exemplu, femeile folosesc mai puțin uh, cardurile de credit, nu vând pe internet atât de frecvent ca bărbații și nu se înscriu la programe de învățământ pe internet. Decalajul este de 15% și uh, se mărește din ce în ce mai mult. Iar acest lucru are o importanță fundamentală pentru că știm că viitorul este digital și noi suntem foarte um, conștienți de acest lucru și dumneavoastră în Estonia la fel. A, a, așadar, întrebarea mea ar fi dacă în timpul președinției dumneavoastră ar fi posibil să strângem mai multe informații cu privire la situația de pe teren din diversele state membre pentru a vedea dacă acest decalaj de gen uh, este la fel în toate statele membre sau dacă există diferențe, pentru că este un lucru foarte important. Iar um, în Estonia există mai multe soluții digitale decât în orice alt stat membru al Uniunii Europene și poate aveți dumneavoastră o soluție la această problemă care ține de decalajul de gen. Thank you, Minister. Your answer, your reaction. Vă rog, domnule ministru. Uh, uh, gen, uh, gender gap in, in skills is, is an important issue in, in general, and, and with, with ICT skills uh, uh, in particular, as you, as you, as you mentioned, uh, of course, in different countries. Cu competențele TIC în special. Între diferitele state membre, situația este diferită. Sigur că trebuie să ținem cont de situația din sector și să ameliorăm participarea femeilor la acest sector, dar și competențele grupurilor sociale în general. În Estonia punem uh, foarte mult accentul pe competențele TIC în sistemul nostru de învățământ, dar și în uh, pregătirea pentru piața de muncă. Dorim să oferim uh, oamenilor competențe digitale, inclusiv persoanelor mai în vârstă. Sigur că uh, vom aborda chestiunea diferenței salariale uh, și din perspectiva competențelor uh, informatice, după cum am spus și în platforma pe care am prezentat-o. No more questions. Nu mai sunt întrebări. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit la comisia noastră. Mulțumesc pentru prezentarea priorităților în domeniul egalității de gen și a drepturilor femeilor și vă urăm mult succes dumneavoastră și echipei dumneavoastră în timpul președinției și așteptăm rezultatele. Mulțumesc mult! Thank you. Yeah. colleagues, we continue Dragi colegi, uh, haideți uh, să continuăm reuniunea. Următorul punct pe ordinea de zi este proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, toate secțiunile. Examinarea unui proiect de aviz, uh, raportoare Raportoarea noastră este doamna Matera, dar uh, doamna Koslovska uh, Matevici o va, Rașevici o va reprezenta. În uh, fapt... Mulțumesc, doamnă președinte. Barbara nu a putut să vină astăzi, însă mi-a lăsat notițele ei. Așa că o să vi le citesc, pentru că uh, sunt importante și e mai bine să auzim uh, ideile raportoarei direct. În 2018, comisia noastră se va concentra pe obiectivele uh, noastre de durată, cum ar fi garantarea unei finanțări suficiente pentru obiectivul specific uh, DAFNE și, de asemenea, menținerea unei vizibilități cât mai ridicate a acestui obiectiv în cadrul programului Drepturi, Egalitate și Cetățenie. Dorim de asemenea să contribuim la consolidarea potențialului femeilor în toate sectoarele economice, inclusiv în domeniul TIC, și dorim uh, să uh, amintim că este foarte important să se integreze dimensiunea de gen în procedura bugetară și să se utilizeze în mod eficace cheltuielile bugetare pentru a promova egalitatea între bărbați și femei datorită abordării uh, transversale care ne permite să considerăm integrarea dimensiunii de gen un adevărat pilon al Uniunii Europene. Trebuie să ținem cont de toate acestea în pregătirea următorului CFM și să ne asigurăm că va exista o linie bugetară separată pentru obiectivul specific DAFNE. Încă două subiecte foarte importante sunt următoarele – în primul rând, programele și fondurile europene, cum ar fi Orizont 2020 și Fondul Social European, trebuie să sprijine femeile în domeniul antreprenoriatului și să le uh, permită accesul la finanțare. Uh, trebuie să ne asigurăm că feminicidul și uh, violența la adresa femeilor Uh, fac uh, obiectul uh, studiilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați sau chiar că se creează un viitor observator european pentru feminicid și violența împotriva femeilor, în așa fel încât expertiza și resursele să poată fi utilizate eficient. Credem că e foarte important să se mărească bugetul Institutului European pentru Egalitatea de Șanse și sper că raportorul nostru, domnul Mureșan, va ține cont de prioritățile noastre în textul său. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumesc! Nu mai sunt comentarii? Nu sunt raportor din umbră. Vă mulțumesc. Termenul de depunere uh, pentru termenul de depunere de amendamente este 25 august. Și asta e tot. Uh, next question is vote. Trecem acum uh, la voturi. Dar votarea este prevăzută pentru 10.30. Deci luăm o pauză până atunci.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

După Duatna, Internet. And um, Colleagues, we continue our, our, our meeting and six point... Dragi colegi, continuăm reuniunea noastră. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, raportul HEAD, referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din Uniunea Europeană. Sunteți uh, pregătiți pentru vot? Bine, vom începe votarea. Okay.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 Partea a treia, pentru? Vreți să verificăm? Bine. Verificăm partea a doua, amendamentul 80, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Partea a treia, pentru, Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Emple 2, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, nu, a, nu se votează. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Okay. Ah. Uh, amendment 100. Amendamentul 110, partea a doua. Pentru? Amendamentul 110, partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rejected. Se respinge. Uh, uh, 112. And... 112, partea 1, pentru, împotrivă, încă o dată, 112, partea 1, pentru. Vă rog să ridicați mâna. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia. Partea a doua. 112, partea a doua. Check. Ok, voi vă Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptă. Se adoptă. Partea a treia, pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Se adoptă, bun. Emple 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis facil. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 210 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 106 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emple 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. No, sorry. 113 mm-hmm. uh, first part in favor. 113 partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, Vă rog, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 118 pentru, pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. Amendamentul 118 s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emple 3. Compromisul 15, verificăm, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Emple 3, partea 1, nu se votează. Partea a doua pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Uh, uh amendment 130. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. S-a deschis votul. Verificăm. La 130. S-a închis votul. Se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Emple 20 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți, vă rog, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum în bloc de la 141 la 193. Nu? 141 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 149. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă rog, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 21. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 171. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Compromisul 24 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. O sută trei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. cinci pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți, vă rog, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis. S-a, se respinge.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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94, partea 1, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. plus 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 192 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emple 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 178, partea 1, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 179, pentru, împotrivă. Abțineri. Vă rog, haideți să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 219, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri trebuie să verificăm. Partea a treia s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. O 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm, vă rog, 182 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Emplă 18, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, Abțineri trebuie să verificăm. Partea a doua pentru. Partea a doua s-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Partea a treia pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm partea a treia. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Emple 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, Vă rog, haideți să verificăm partea întâi. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este la fel, dar mai bine verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 142 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 143 pentru. Împotrivă. Abțineri. Da, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 145 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 2, 2, 2, partea 1, pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți, vă rog, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua e caducă, amendamentul 223, partea 1 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 224 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerente amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți, vă rog, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Emple A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Împotrivă. Douăzeci cinci. Pentru că 41 e caduc. Deci 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm să deschizi votul. Să închizi votul. Se respinge. Emplă A. Emplă E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Exemplu F cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, Împotriva abțineri se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mă scuzați, eu am greșit. Patruzeci și trei pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaizeci doi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Șaizeci patru. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 69 pentru. Împotriva abțineri trebuie să verificăm să deschizi votul.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 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Referire, amendament 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru,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 împotrivă, abțineri se respinge, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și acum textul final, votul final electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă felicitări, Ana Head. Bun rezultat! Ana, do you want to speak? Yes, please. Ana, vrei să iei cuvântul? Det här är ju en, eh, ett viktigt betänkande som... Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Este un raport important eh, pentru că conține foarte multe puncte importante pentru egalitatea de gen. Vă mulțumesc foarte mult tuturor și mai ales secretariatului și lui Ștef- Stefanii și lui Eric, care au luptat foarte mult pentru acest raport. Doresc să mulțumesc tuturor și vă urez vacanță plăcută de vară. Intervenție fără microfon din partea președintei. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE, combaterea atitudinilor negative față de romi. Raportoare pentru aviz, Malin Bjork. Trecem la vot. Așadar, amendament 18. Mă scuzați, spune președinte, amendament 14, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 15. A. Verificare electronică. La partea a doua de la amendamentul 14. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Amendament 15. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. Am deschis votul. L-am închis. Se respinge. Amendament 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 18. Pentru împotrivă, abțineri, verificare electronică. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Amendament 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 21. Pen, prima parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 28, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 30. Pen, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 33, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 35. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament 41 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerente, amendamentul 1 pentru, împotrivă, ab abțineri, verificare electronică, am deschis votul. La amendamentul 1, considerente, am închis votul. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 3. Pentru. Nu verific. Verificare electronică. Deci, la amendamentul 2 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendament 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 4. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 5. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 9, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a treia, pentru. Intervenție din sală fără microfon. Haideți să votăm încă o dată, da. Vot electronic, deci, la prima parte a amendamentului 9. Amendament 9, prima parte, deci am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 10, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 11, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu avem vot final. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportoarei pentru aceste amendamente. Și trecem la următorul punct, următorul vot. în procedură bugetară. Raportor Barbara Matera. FEM 1 pentru. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la partea a doua. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. FEM 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 5, vot pe părți, 5 părți, prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua pentru. împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a treia pentru. împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificare electronică la partea a treia. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Partea patra pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea cincea pentru, împotrivă, abțineri, verificare la partea cincea. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. FEM 6. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la partea a treia, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Partea a patra pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a cincea pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. FEM 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Fem 8. Pentru. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Fem 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Fem 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 14, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Am deschis votul, l-am și închis și se respinge. Amendament oral 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări raportoarei. next point on the agenda point... Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9, misiunea în Polonia. Dacă nu aveți obiecții, raportul misiunii se consideră drept adoptat. Următorul punct, reuniunea următoare 4 septembrie, după amiază. Așadar, nu ne mai rămân și alte puncte pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc tuturor, vouă și, și familiilor, o vacanță minunată. Toate cele bune, ne revedem în septembrie. Însă îi rog pe coordonator să rămână în sală pentru că pentru câteva, peste câteva minute avem întâlnirea coordonatorilor. Mulțumesc tuturor!